Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Okay, I'm counting from 10 to 1. Număr de la 10 la 1 și pe urmă încep. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου În reuniunea din data de 16 iunie 2010, conferința președinților a, a adoptat recomandarea privind mandatul pentru Comisia Specială pentru Criza Economică și Financiară, mandat care ar fi trebuit să se încheie în data de 10 octombrie 2010 și acum acest mandat va fi prelungit până în iulie 2011 în conformitate cu articolul 184. Există obiecții la această recomandare? Dacă nu, atunci ea este adoptată. Așadar, mandatul Comisiei Speciale privind uh, criza economică și financiară se prelungește până la data de 31 iulie 2011. Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία. Deci trecem acum la vot. Vot privind uh, semnătura procedura simplificată al doamnei, raportului doamnei Otela privind politica europeană pentru apărătorii drepturilor omului. Raportarea doamna Hautala dorește să mai adauge două amendamente acum la acest raport. Doamna Hautala, aveți cuvântul. Uh, President, Stimate domnule președinte, pare să fie un acord foarte clar între grupuri pe două amendamente orale la acest raport. Unul este să combinăm aliniatul 6 și 22 pentru a aduce în pozițiile în legătură cu comerțul în același paragraf. A doua sugestie ar fi o reformulare și o restructurare a aliniatului 19 cu privire la um, transparența în um, activitățile activiștilor în domeniul drepturilor omului. Mulțumesc, spune președintele. Așadar, aceste două amendamente au fost expuse. Există obiecții? Nu este cazul. Bine, atunci nu avem nevoie decât un singur vot, inclusiv acestor amendamente. Votăm acum raportul La Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la votul raportului Clint. Este vorba de oferta publică de valori mobiliare și uh, armonizarea obligațiilor de transparență. Vom supune acum la vot acest raport. Mai întâi blocul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Blocul 2 cade. Și acum votăm propunerea astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot cu apel nominal acum la rezoluție. A început votul, s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Prinț. Acum, pe ordinea de zi, avem votul raportului domnului Rameva Irueda cu privire la programul de documentare a capturilor de ton roșu. Tunus, Tinus, în latină, pentru cine e interesat. Blocul 1. Votăm acum cine pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Blocul 2 cade. Și votăm acum propunerea astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum vot cu apel nominal pentru rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă și felicitări domnului Romeva Irueda. Acum, ordinea de zi presupune votul asupra raportului Coelho, aplicarea dispozițiilor achiului Schengen referitoare la sistemul de informații Schengen în Bulgaria și România. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Atunci votăm acum propunerea modificată. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot cu apel nominal acum. La rezoluție s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări foarte mult, eh, felicitări și mulțumim domnului Coelie. Acum votăm proiectul de rezoluție din partea ECON despre calitatea statisticilor în Uniunea Europeană și despre competențele sporite ale Comisiei și a Eurostatului. Un singur vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul asupra raportului domnului Rameva Irueda, aspectele de gen ale recesiunii economice și crizei financiare. Cifra 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum uh, aliniatul 3, două părți. Prima parte. Cine-i pentru? Nu. Vot cu apel nominal. Bine, am înțeles. Prima parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal.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 Alineatul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Acum, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Nu, nu vreți să mai repetăm încă o dată, nu pot să cred. Bine, atunci verificăm. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul, uh, aliniatul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Bine. Încă o dată, deci. Aliniatul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 18. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 20, acum două părți. La ambele părți vot cu apel nominal. S-a deschis votul la prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Punctul 21. Două părți. Vot cu apel nominal la ambele. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Alineatul 28 în trei părți, la toate trei vot cu apel nominal. S-a deschis votul la prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă de asemenea. Alineatul 30 în două părți. De fiecare dată Vot cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. Peres Fovorias. S-a închis votul și se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Aliniatul 31, vot cu apel nominal. Votul e deschis. Se închide și se adoptă. Alineatul 40 în două părți. Ambele părți vot cu apel nominal. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Iar acum votul final, vot cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Felicitări, domnule Rufeva. Pe ordinea de zi avem acum votul la raportul doamnei Ilda Figueiredo cu privire la evaluarea rezultatelor foi de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați. 2006-2010 și recomandările pentru viitor. Doamne Luling, da, aveți cuvântul, vă rog. Domnule președinte, mă refer la articolul 165.2 din regulamentul de procedură pentru a cere numele grupului meu uh, trimiterea, retrimiterea acestui raport în comisie. Am comparat raportul Romeva pe care tocmai l-am votat acum cu raportul Figueredo și constatăm că există pasaje în text absolut identice între cele două rapoarte, considerente, articole cu conținut identic, chiar dacă nu este neapărat cuvânt cu cuvânt și nu au același titlu, însă în plus, acest raport nu face decât să reia în mare parte ceea ce deja aveam în raportul Tarabella cu privire la egalitatea între femei și bărbați, pe care l-am votat, de fapt, în plenară în februarie. Nu știu cine sunt acești autori care au un gaură, un gol de inspirație și se ocupă cu plagiate. Pentru ca să evităm ca Parlamentul acesta să nu devină din nou ridicol, ar trebui să retrimitem acest raport în comisie. Raport pe care îl vom vota acum din nou în comisie, în plus, pentru că este în afara subiectului. Bravo! Mulțumesc, doamna Lunin. Cred că toată lumea a înțeles. Nu este momentul să țineți discursul. Știu că aveți experiență, dar președintele întrerupe, vorbitoarea nu înțelege de ce secretariatul din uh, Comisia FEM nu atrage atenția asupra acestor aspecte. Nu este corect să lucrăm așa în activitatea legislativă, înapoi în uzină. Okay. Dragi colegi, voi lua deci un vorbitor pentru și un vorbitor împotrivă. Cine dorește acum să vorbească, cine vrea să susțină ceea ce a spus doamna Luling? Nimeni. Bănuiesc că vă simțiți acoperiți de ce a spus doamna Luling. Cine dorește să ia cuvântul împotrivă acum? Da, vă rog. Senor, uh, eh, senor președinte, uh, eh, Stimate domnule președinte, Doamna Luling și grupul său știu că au existat discuții foarte mari și controversate pe acest raport, iar uh, contribuțiile diferiților deputați din toate grupurile au fost considerate și s-a și votat, dacă nu mă înșel. Ba chiar a fost adoptat într-o majoritate foarte impresionantă în Comisia pentru Femei. De fapt, majoritatea s-a exprimat uh, pentru și numai două voturi au fost împotrivă. Doamna Luning a fost una dintre cele care au votat împotrivă, dar să știți că nu mai era decât încă o altă persoană care a fost împotrivă. Iar grupul meu s-a abținut, deci eu cred că aceasta este starea de fapt și trebuie să ținem cont de ea. Părerea doamnei Luling nu este părerea majoritară din Comisia FEM și sper că nu va fi nici părerea majoritară din întregul Parlament. Doamna Reding, doamna comisar, s-a întâlnit cu noi marți și am avut o dezbatere pe această temă și dumneai a fost foarte favorabilă acestui raport. Toată lumea care a fost la dezbatere știe că doamna Reding a spus că este un raport foarte util pentru noua strategie care este acum în pregătire la Comisia Europeană. De aceea vă rog să votați pentru. Mulțumesc! Bine, spune președintele. I am putting... Voi supune așadar cererea de retrimitere a mm, raportului înapoi. Cine este pentru această cerere de retrimitere a raportului în comisie? Cine e împotrivă? Ok. Let's check this. Verificăm. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. So it was rejected. <laughs> Se respinge. Okay. The request was rejected, so we... Bun, cererea a fost respinsă. Continuăm cu votul. Acum amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Da, în engleză. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Bine, verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul.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 Se adoptă. Trianda. Aliniatul 36, două părți. Prima parte. Με συγχωρείτε, υπέρ, κατά, αποχή εγκρίνεται. Se deschide votul. Nu, îmi cer scuze. Deci, întâi, prima parte, cine-i pentru, împotrivă, se adoptă și partea a doua, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă, Abțineri se respinge. Amendam, uh, alineatul 52. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 56. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Perez Suvorias. S-a închis votul. Se adoptă. 72. În două părți. Nu, mă scuzați, spune președintele, amendamentul 1. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum alineatul 72 în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. În două părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Aliniatul 74, 77, uh, mă scuzați, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul E. Două părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul N. Pentru prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul AC. Cum se poate spune cifra asta în greacă? Are cineva o propunere? Nu prea contează, de fapt. Bine, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul S. Avem aici un amendament oral din partea doamnei Verge. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Am înțeles. Bun, am înțeles. Considerentul S, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, verificăm dacă doriți. Verificăm votul final. S-a deschis votul. închis. Se adoptă felicitări doamnei Figueredo. Imerisia diataxi. Προβλέπει din suport. Ordinea de zi presupune acum votul asupra propunerilor privind desemnarea membrilor Comisiei Speciale despre provocările politice și resursele bugetare pentru o Europa sustenabilă după 2013. Nu avem amendamente, de aceea se adoptă propunerea automat. Iar acum avem votul uh, unui, pro- unui proiect de rezoluție pe tema managerilor din domeniul sportului. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Iar votul final, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ordinea de zi prevede acum votul asupra șase propuneri de rezoluție pe tema concluziilor summitului UE-Rusia, care a avut loc la Rostov din 31 mai la 1 iunie 2010. Mai întâi, proiectul de rezoluție din partea verzilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. Acum trecem la rezoluția comună, alinatul 2, cu un amendament oral propus de domnul Sarius Volski. Aveți cuvântul, domnule Sarius Volski. Domnule președinte, vă propun când vorbim aici la alinatul 2 despre modernizarea Rusiei, să precizăm ce înțelegem noi, că nu e vorba doar de economie, tehnologie, resurse și societate. Propun să adăugăm după cuvintele partners pentru modernizare, which should embrace both economy and society. Mulțumesc. Mulțumesc. Există obiecții la această modificare? Nu. Deci, la linatul 2, Modificat oral de domnul Sarius Volski. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 6. Amendamentul 5, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Peras Fuforias. S-a închis votul. S-a respins. Alinatul 10. Încă o dată. Un amendament oral din partea domnului Sarius Bolski. Aveți cuvânt. Domnule președinte, la alinatul 10, în conformitate cu pozițiile quasi unanime adoptate de Parlamentul nostru și la raportul privind politica externă de energie, Întotdeauna am exclus utilizarea energiilor ca instrument de politică externă. Deci la sfârșitul acestui alineat 10 propun să adăugăm următoarele cuvinte. The use of energy as a foreign policy tool. Thank you. Cu excluderea deci a energiei ca uh, formă de politică externă. Deci acest amendament există obiecții nu. Atunci alineatul 10 așa modificat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Amendamentul 2 în două părți, vot cu apel nominal. Prima parte, se deschide votul. Pera Șoforiaș. Se închide votul. Se respinge. A doua parte, se deschide votul. Pera Șoforiaș. Se închide votul. S-a respins. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, se deschide votul. Pere Sufuries. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Πέρας ψηφοφορίας. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, se deschide votul. Pérez Sufuriez. Se închide votul. S-a respins. Acum votul final. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci celelalte rezoluții cad. Avem acum pe ordinea de zi votul a șapte propuneri de rezoluție cu privire la atacul militar israelian împotriva flotilei umanitare și a blocadei din Gaza. Domnul Tenoc Vreau să protest grupul nostru ECR. Nu va vota pentru rezoluția comună. Votăm, am votat împotriva ei pentru că coordonatorii ALDE, care au organizat această moțiune comună, nu au invitat și grupul nostru să participe la negocieri, plecând de la ipoteza că n-am semnat un text comun. În cei 11 ani ca parlamentar, niciodată n-am mai trăit așa ceva împotriva tuturor convențiilor și tradițiilor acestui parlament. Nu trebuie să se întâmple pe viitor și din cauza felul în care se votează, nu avem șansa să votăm propria rezoluție. Mulțumesc, domnule Tenec. Vreau doar să subliniez că ce ați spus acum trebuia dată la explicația votului la acea secțiune a sesiunii, dar oricum vă mulțumesc. Vot cu apel nominal, această rezoluție. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări! Acum avem pe ordinea de zi votul la 6 propune de rezoluție privind comerțul cu bunuri utilizate în scopuri de tortură sau pentru orice alt tip de pedepse, executare capitală, tratament degradant Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Pera Șufurieș. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Pera Șufurieș. Se închide votul. Aporiptete antropologia test. Se respinge. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Pera Sufurias. Se închide votul. Se respinge. Votul final. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Avem acum pe ordinea de zi votul a șase propune de rezoluție privire la situația în peninsula coreană. Amendamentul 1. Cine e pentru? Da. Împotrivă. Abțineri. Răspins. Domnul Cacin are un amendament oral, numai un pic. Domnule președinte, noi am propus un amendament oral la, la paragraful 9, care este incorrect și am vrea să se elimine termenul disarmament la primul rând din partea a șasea, pentru că se vorbește acolo despre negocieri de denuclearizare, nu de dezarmare. Așadar, am, trebuie să spunem, facem apel la țările din partea a șasea să continue să colaboreze pentru a se asigura că negocierile privind programul nuclear sunt Uh, reluate. Deci dumneavoastră vreți să se elimine din paragraful 9 termenul disarmament, dezarmare. Bun, supunem la vot acest amendament oral. Dacă nu sunteți de acord, atunci putem să votăm acest, amendament, acest paragraf cu amendamentul oral făcut. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, Împotrivă. Abțineri respins. Votul final asupra acestei rezoluții comune, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem acum la vot propunerea de rezoluție a Comisiei pentru Afaceri Externe privind situația din Bosnia și Herțegovina. Amendamentul 11. Cine pentru?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 Abțineri. Respins. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Pe, pe părți, prima parte, supunem la vot. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. La amendamentul 5 am deschis votul. Electronic. Am închis votul. Se adoptă cu o diferență de 3 voturi. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abținări. Verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Vot final acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Supunem acum la vot 5 propuneri de rezoluție privind acordul aerian Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii. Alinatul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 22 pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. Alinatul 26, pe trei părți. Votăm prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm pe marginea întregului, uh, întregii propuneri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem acum la vot propunerea de rezoluție a Comisiei pentru Transport și Turism privind punerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar. Aici există un singur amendament, amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Și votul final, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supunem acum la vot șase propuneri de rezoluție privind inundațiile care au avut loc în țările din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria. Domnul Zvoboda, aveți cuvântul. Domnule președinte, nu știu cum am putea să mai adăugăm acest punct, dar au mai existat și în Franța inundații de mari proporții în ultimele zile. Nu știu cum putem formula lucrul acesta, dar poate ar trebui să introducem aici o propoziție în care să ne exprimăm regretul pentru victime și pentru pagubele suferite în urma acestor uh, inundații. Pentru că nu putem să nu menționăm în această rezoluție și evenimentele grave care au avut loc în Franța de curând. Mulțumesc! take that as an oral amendment in the paragraph with the wording proposed by Mr. Swoboda. Κύριε θα πάρουμε αυτό το οποίο προτείνεται ως... Domnule vom accepta propunerea dumneavoastră ca fiind un amendament oral cu formularea pe care o propuneți dumneavoastră. Există vreo obiecție la acest amendament oral? Nu? Cine-i pentru? Pentru amendament? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 3, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vot final cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Supunem acum la vot propunerea de rezoluție a cinci grupuri politice privind formarea în domeniul juridic. Avem un singur vot, votul final. Aici, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supunem acum la vot raportul domnului Milana privind un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene. Domnul Golniș dorește să intervină, vă rog. 15 secunde, domnule președinte. În formarea în domeniul juridic trebuie să Uh, să formăm oamenii și în ceea ce privește dreptul Parlamentului. Tocmai mi s-a spus că s-a făcut o tentativă de arestare în uh, pofita dreptului la uh, imunitate parlamentară și vă rog să țineți seama de acest lucru și să solicitați Parlamentului, uh, uh, președintelui Parlamentului European să solicite din partea uh, autorităților franceze explicațiile care se impun. Vă mulțumesc. Raportul Milana. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 29. Pe părți, în două părți, prima parte supunem la vot. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Supunem la vot a doua parte pentru? Împotrivă? Abțineri? Mai bine verificăm electronic. Verificăm la a doua parte, prin vot electronic, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Alinatul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 44, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul X pentru, Cine dorește să verificăm la considerentul W? Da. Vă cunosc eu. Deschidem votul. Am închis votul. Se adoptă. Considerentul X. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și votul final, prin apel nominal, am deschis votul, am închis votul, se adoptă. Și vă urez un sfârșit plăcut de săptămână, stimați colegi. Acum trecem la explicațiile de vot. În έκθεση Hautala. În ce privește raportul Otala. Domnul Posselt, doriți să interveniți, vă rog. Domnule președinte, vă apreciez foarte mult și modul în care ați gestionat acest vot. Aș vrea să mă adresez vicepreședinților